chers collègues je vous demande de prendre place puisque nous dragi colegi vă rog să luați loc pentru că ar fi să fi început deja, de 10 minute reuniunea noastră la punctul 11 de pe ordinea de zi trebuie să vă spun că proiectul de aviz al doamnei McIntyre va fi discutat mâine după masă, după 22 și nu astăzi la punctul 11. La fel și la punctul 18, proiectul de aviz al domnului Howitt. va fi amânat pe data de 9 decembrie. Deci va fi discutat, însă nu va fi votat. Aș dori să știu dacă există observații cu privire la ordinea de zi. Nu e, se pare că nu e așa, atunci considerăm adoptat ordinea de zi. La comunicările președintelui am șase anunțuri. În primul rând, în ceea ce privește seminarul agenției AUSHA cu privire la uh, condiții de muncă mai sănătoase la orice vârstă. Acest, uh, această audiere va avea loc la Parlamentul European în 2 decembrie de la 15.30 la 18.30. Vă rog să participați la această audiere sau la acest seminar uh, în număr cât mai mare cu putință. Îmi cer scuze că fac ce urăsc interpreții, să trec, uh, că trec de la o limbă la alta, câteodată cu uh, documentele limba engleză e mai ușor. Apoi, reuniunea extraordinară în 9 ianuarie 2014 a comisiei noastre. Vă rog să treceți această reuniune în agendele dumneavoastră. V-am anunțat acest lucru cu ocazia ultimei uh, reuniuni extraordinare de la Strasburg. Deci această reuniune va avea loc joi 9 uh, ianuarie dimineața. Apoi, în ceea ce privește săptămâna parlamentară europeană pentru anul 2014. Probabil că vă reamintiți că această Uh, săptămână îi unește pe parlamentari european și europeni și naționali pe teme legate de semestrul european și punerea în aplicare articolului 13. Președinta se corectează. Aceste săptămâni europene au legătură cu semestrul european și cu conferința în conformitate cu articolul 13 a tratatului cu privire la stabilitate, coordonanță și guvernanță în cadrul Uniunii Economice și Monetare, în acest uh, an, uh, săptămâna va fi din 20-24 uh, ianuarie 2014, veți primi programul uh, în următoarele zile și uh, după ce vom ajunge la un uh, acord cu privire la uh, competențele acestor adunări cu guvernul grec în conformitate cu articolul 13. În acest cadru, Comisia de Ocupare va organiza o reuniune interparlamentară de comisii care va discuta două subiecte. În primul rând, dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare și apoi aspectele sociale legate de examinarea anuală a uh, creșterii, garanția pentru tineret, uh, garantarea pensiilor și mobilizarea Fondului Social European. Aceste teme vor avea un nume comun, uh, respectiv uh, bilanțul anual de creștere. Aceste teme au fost uh, hotărâte de comun acord cu coordonatorii care au fost consultați de două ori. Această reuniune interparlamentară va avea loc tocmai în 20 ianuarie, miercuri, de la 9 la 11 și jumătate. Vă rog să participați cât mai numeroși la această ședință. La punctul 4 hotărâserăm împreună cu coordonatorii la ședința coordonatorilor să publicăm în urma ședinței coordonatorilor uh, cu comisarul Andor pe tema punerii în aplicare a acordurilor între partenerii sociali. Hotărâserăm, deci, să publicăm un comunicat de presă acesta a fost uh, trimis coordonatorilor și trei grupuri parlamentare s-au opus distribuirii sau difuzării acestui uh, comunicat de presă, care ar contraveni deciziilor luate de ei cu ocazia reuniunii coordonatorilor. Deci vă propun ca până în această seară să deschidem o Uh, un termen de depunere a amendamentelor pentru a permite colegilor să vină cu propuneri constructive și nu să uh, se opună uh, publicării acestui comunicat de presă pur și simplu. Apoi voi face o sinteză care va fi trimisă coordonatorilor spre adoptare care sperăm să aibă loc mâine dimineață. La, punct, la comunicarea cu numărul 5 nu a fost niciun fel de interpretare. Există o interpretare nefolosită între limba franceză și engleză. E vorba de raportul domnului Howitt cu ocazia unei reuniuni cu raportorii din umbră, pentru că domnul Boulon nu a participat la această ședință. Uh, aceste observații cu uh, vizează grupul PPE, care nu e reprezentat de către un uh, eurodeputat și de către uh, niciun uh, funcționar, uh, dar sper că această informație să ajungă totuși la destinatari. Apoi ultima comunicare, uh, ședința noastră este transmisă pe internet și uh, Apoi, uh, documentele reuniunii sunt uh, disponibile pe site-ul internet. Uh, vă invit să-l consultați. Am terminat cu comunicările președintei și trecem acum la punctul 3. Îi dăm ocazia raportorului să ia cuvântul, domnului Richard Howitt, care va prezenta amendamentele și amendamentele de compromis, care sunt patru cu privire la proiectul său de aviz pentru Comisia Jurii referitor la dezvăluirea informațiilor nefinanciare și privind diversitatea de către anumite societăți și grupuri mari. Domnule raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să le reamintesc tuturor în introducere că e vorba de o directivă foarte importantă propusă de către comisarul Barnier, care se uh, bucură de sprijin din partea tuturor partidelor, dar și al comunității de afaceri, uh, interesele de afaceri uh, au fost subliniate de către o, um, o, o asociație care reprezintă interesele a 300 de întreprinderi, apoi uh, Consiliul pentru Dezvoltare Durabilă, e vorba de uh, întreprinderile care încearcă să facă această tranziție spre uh, dezvoltare durabilă, deci foarte multe asociații care reprezintă întreprinderile sprijină această directivă care a fost propusă de către comisarul Barnier. Să nu uităm că e vorba de un comisar de centru dreapta și nu de centru stânga. După cum știți, de 10 ani am făcut uh, publicitate, de 3 ani am depus uh, rapoarte la uh, comisia noastră pentru, în, acest, în această direcție. Au fost obstacole, au fost probleme între partidele politice. De fiecare dată am reușit să ajungem la amendamente de compromis între PP și PSE și cred că putem să procedăm la fel și de această dată. Mai cred și că Uh, raportarea integrată și nu uh, raportarea greoaie um, uh, în ce privește datele privind impactul social, de mediu, această integrare este mult mai benefică pentru afaceri și e o parte integrantă a acestei propuneri. În orice caz, ar trebui să consolidăm această dimensiune. Există probleme uh, pendinte, dacă, de exemplu, comisia ar trebui să vină cu linii directoare, eu sunt pentru, sau dacă ar trebui să fie mai explicită în ce privește punerea în aplicare, lăsând-o totuși la latitudinea statelor membre. Toate aceste aspecte uh, figurează în amendamente care nu au fost uh, incluse în amendamentele de compromis și cu ocazia votului vom uh, hotărâ care e direcția noastră. Am încercat eu să, uh, cu ocazia a două ședințe săptămâna trecută, să ajung la amendamente de compromis. Am făcut progrese. Uh, raportorul din partea grupului PP, sigur că nu o să, uh, nu o să vorbesc în numere lui, el nu a putut participa la ședința din această seară, uh, dar și-a trimis asistentul, am discutat cu el și în orice caz aș dori să-i mulțumesc pentru eforturile depuse. Uh, cum am încercat eu să organizez compromisurile? În primul rând, să respect cât mai mult cu putință propunerea domnului Barnier să nu încerce să o influențează uh, uh, în vreun fel din partea Parlamentului. Uh, având în vedere amendamentele PP, eram pregătit să includ anumite aspecte care să ajute grupul PP să sprijine compromisurile domnul Debache a depus ceva, câteva amendamente în care sugera să includem Um, amendamentele cu privire la materialitate din partea amendamentelor doamnei uh, Asaia și de asemenea și amendamentele domnului Bulon cu privire la investițiile sociale am uh, uh, menționat această raportare sau abordarea raportată sau explicați. Eu cred că e necesar acest model pentru că raportezi sau explici Um, unele uh, întreprinderi poate că interpretează acest lucru ca și când ar fi ori raportezi, ori explici. Uh, dar uh, cred că în acest uh, mod neintenționat, dacă um, schimbăm această formulare, facem ca criteriile asupra companiilor să fie mai stricte. În Danemarca, de exemplu, a fost impus acest sistem și um, e aplicat în 96% din întreprinderi, a fost aplicat de 3 ani. Și aș dori să-i rog pe colegi să înțeleagă că Uh, sprijinul pe care l-am obținut pentru această directivă vizează tocmai acest model raportat sau explicați. Amendamentele care doresc uh, să ne întoarcem la o abordare uh, obligatorie sau voluntară reprezintă un pas înapoi nu cred că ar trebui să avem această abordare învechită, uh, măsuri obligatorii versus măsuri facultative uh, și de aceea am încercat să nu includ acest, uh, acest amendament în text. Așa cum am făcut și cu raportul meu privind cerințele de capital dinainte. Apoi, în ce privește sfera de aplicare, uh, acestei directive, cât de mare trebuie să fie compania în ce privește uh, din punctul de vedere al uh, cifrei de afaceri. Domnul Barnier a pus uh, ștacheta foarte sus, a dublat cerințele față de regulile actuale de raportare și uh, Uh, aceasta a analizat, uh, comisia în analiza sa de impact. În comisia noastră au fost propuneri să, uh, să mergem chiar mai departe, ceea ce ar fi însemnat că și mai multe companii sunt excluse. E situația tipică în care credem că ar trebui să respectăm propunerea inițială a comisiei și am înțeles că grupul PPE la comisia competentă jurii va sprijini această propunere. Deci cred că ar trebui să procedăm și noi la fel. Și de aceea, dacă reușim să uh, includem această propunere, multe amendamente 36 domnului De Bacăr, 46 uh, de la doamna Ayala, 78 din partea domnului Hirsch și Kreuzmann, uh, devin uh, caduce. Dar aș dori să le spun colegilor că există propuneri Uh, de a face o schimbare de la uh, cifra de afaceri uh, netă la cifra de afaceri anuală. Eu sunt gata să sprijin aceste amendamente tocmai pentru a ajunge la un compromis. În ce privește doamna Regner, ea a propus să introducem în această directivă raportarea de la țară la țară. E vorba de poziția mea și a grupului uh, socialiștilor. Eu cred că ar trebui, dar într-adevăr, să avem o raportare pe țară să ar trebui și să sprijinim această uh, propunere. Dar, în calitate de uh, persoană obișnuită care se ocupă de uh, astfel de dosare de 10 ani, mă întreb dacă în această directivă e chiar util să avem o raportare pe țară. Dacă e dorința comisiei, uh, vom avea votul, uh, eu mă voi uh, Uh, mă voi apleca în fața dorinței majorității, dar cred că nu ar trebui să facem exces de zel. Uh, de trei ani am pregătit uh, această directivă și am avut și evaluarea de impact și nu cred că ar trebui să avem această raportare pe țară. Am discutat cu domnul Bulon, care reprezintă poziția grupului PP. Multe din amendamentele sale merg mai departe. Încearcă să elimine o mare parte dintre propunerile mele sau chiar să respingă această propunere. Um, aș dori să spun uh, colegilor de la PP uh, și domnului Mann, care reprezintă grupul PP. Uh, am înțeles că dom- guvernul german și societățile din Germania sunt gata să sprijine propunerea domnului Barnier. Deci, mie mi s-ar părea ciudat ca la această comisie să avem o poziție mai negativă cu privire la această propunere a comisarului Barnier față de uh, propunerea guvernului german. Deci îi spun domnului PPE și domnului Deman că eu sunt gata să uh, sprijin uh, uh, multe din amendamentele sale cu privire la excluderea uh, IMM-urilor și a micro Nu e o, un, un aspect controversat uh, pentru mine. Uh, dacă își uh, retrage amendamente care, uh, uh, care um, amputează foarte mult textul. E vorba de amendamentele 41, 42 și 74, care se referă la sfera de aplicare și astfel 38-ul devine caduc. Aș dori să le spun colegilor pentru procesul verbal că sprijin amendamentul 26 cu privire la investițiile sociale ale domnului Boulon. Acum, în ceea ce privește grupul ALDE, am discutat cu domnul De Bacher și am avut uh, un schimb de opinii foarte util. Aș dori doar să se consemneze la procesul verbal că formularea sa uh, de a introduce where relevant pentru amendamentele 23 și 46 au fost validate de mine. Deci, uh, compromisurile reflectă poziția ALDE, dar sper ca grupul ALDE să înțeleagă că dacă aceste compromisuri sunt adeptate, atunci uh, Uh, domnul De Bacăr și colegii săi vor trebui să-și retragă amendamentele 20, să elimine considerentul 5, 36 cu privire la sfera de aplicare, 38, 37, 78 cu privire la sfera de aplicare și, apropo, doamna Regner din partea socialiștilor, uh, prima parte din 79 cu privire la uh, sfera de aplicare va deveni caduc cu aceeași ocazie. Uh, aș dori să rog pe colegii de ALDE să se gândească dacă doresc să retragă sau să elimine uh, cerințele cu privire la diversitate, amendamentul 43, și din motivele enunțate, retragerea amendamentelor 58, 59, 71, 84 și 85. Uh, deci dacă ștergem acest model raportat sau explicați, această directivă nu uh, poate fi interpretată ca și când uh, ar trebui să uh, existe doar uh, raportare sau doar explicare. Deci ar trebui să ne gândim foarte bine. Nu înțeleg uh, ce vrea domnul, uh, domnul de Bacăr cu amendamentul 67, în care încearcă să elimine scutirea pentru companiile care respectă uh, cadrul național, uh, internațional. Mie mi se pare că aceste companii care deja procedează, de ce fac uh, raportări, să continue să facă la fel. Apoi, uh, problema lanțului valoric, un alt aspect important. Foarte puține amendamente se referă la răspunderea socială a întreprinderilor Răspund că uh, răspunderea revine uh, societăților care și-au sediul în capitalele statelor membre. Uh, problema e că avem tot felul de catastrofe naturale, de meniu, apoi mai avem și alte probleme, discriminare și așa mai departe. Aproape întotdeauna uh, aceste lucruri se, uh, refer, se, se repercutează în lanțul valoric. Deci dacă vrem să excludem din această directivă lanțul uh, de aprovizionare sau lanțul valoric, uh, nu, e o propunere care nu poate fi acceptată. Pe de altă parte știm că există o preocupare uh, referitoare la faptul că dacă o companie e în proporție de 100% responsabilă pentru orice uh, acțiune uh, din lanțul de furnizare, e o poziție total de neacceptat. Uh, s-a găsit un răspuns viabil, respectiv ca companiile să, încerce, să încerce să evalueze riscurile, să vadă care ar fi impactul acestora uh, și apoi să aplice principiul uh, due diligence pentru a rezolva problema. Și multe um, organizații care reprezintă patronii, uh, mediul de afaceri și camerele de afaceri din Europa au acceptat această uh, propunere. Eu cred că această abordare ar trebui să fie adoptată în acest text și am uh, propus câteva amendamente. Colegii de la ALDE m-au sunat vineri și par să nu fie convinși. Mi-au spus mie, în calitate de raportor, că sunt gata să uh, sprijine amendamentele de compromis dacă există un vot separat pe aceste uh, amendamente. În calitate de raportor, chiar dacă nu sunt de acord cu ei, cred că au acest drept și deci voi organiza lista uh, de vot cu secretariatul pentru a ține cont de această solicitare. Dar sper ca până 9 decembrie să reușim să ne gândim mai mult, să chipzuim împreună pentru că aș dori să avem un compromis uh, uh, care să fie sprijinit de ALDE, dar și uh, de PPE. Domnul Boulon pare să fie satisfăcut, dar aș dori ca și colegii de la ALDE să fie de acord cu noi și spun acest lucru colegului de Bacăr. Îmi cer scuze pentru că am vorbit foarte mult, doamnă președinte, dar încercăm să ajungem la compromisuri pe o propunere foarte importantă și am avut și sper ca intervenția mea din această dupămasă să ne permită să avem un pas constructiv înainte. Mulțumesc! Ă, mulți dintre cei la care v-ați referit, din păcate, nu sunt prezenți în sală, dar sper ca cei care participă la ședință să-i ajute pe absenții noștri, respectiv să meargă în direcția pe care o doriți. Dau cuvântul raportorilor din umbră acum. În primul rând, domnului Filip de Bacher și după aceea ă, doamnei Jean Lambert, nu? Filip de Bacher și după aceea Evelyn Regner. Uh, Mulțumesc președinte. Vreau să mulțumesc și raportorului pentru munca sa și pentru explicațiile coerente pe care le-a dat și pentru dezbaterea bună pe care am avut-o săptămâna trecută la Strasbourg. Cred că am făcut progrese la mai multe amendamente de compromis, pe mai multe teme care au fost prezentate și în introducerea domnului Howitt. Îmi dau seama că este vorba aici de un dosar destul de complex și în același timp uh, plin de emoții. A fost dificil să ajungem la un compromis, în special pentru că, pe de o parte, am avut uh, amendamente din partea ALDE, care au trecut dintr-o parte în alta și trebuia să vedem care era punctul acceptabil de echilibru pentru toată lumea. Prima temă, în legătură cu um, raportați sau explicați. Cred că este un comentariu foarte bun și cerem companiilor fie să raporteze, fie să explice și dacă nu uh, îndeplinesc regulile, atunci de ce fac acel lucru? Cred că aici am reușit să facem progrese și s-a vorbit și despre obligativitate. Ideea grupului meu era aceea de a veni cu un compromis bun pentru o redactare cât mai bună. S-a vorbit de asemenea și de domeniul de aplicare. Câțiva dintre colegii mei preferă un domeniu mai restrâns, dar raportorul a arătat că unele persoane doresc un domeniu mai extins. Deci, trebuie să ajungem la o situație acceptabilă, dar în cadrul domeniului de aplicare trebuie să vedem ce companii intră deja sub incidența acestui regulament, pentru că deocamdată sunt incluse companiile mari, dar dacă dorim să includem și companii mai mici, va trebui să ajungem la un compromis care cred că este posibil. Încă două comentarii în finale. La compromisul C, Se vorbește despre rata persoanelor cu dizabilități sau în funcție de minorități și aș vrea să uh, reevaluăm introducerea acestor termeni, pentru că nu știu dacă este realist pentru companii, dacă doresc să aibă o abordare generală față de persoanele cu dizabilități sau uh, persoanele care sunt discriminate din punct de vedere al etniei. Și atunci când se angajează, angajează uh, Uh, persoane, compania nu îi poate întreba în mod direct despre uh, dizabilități sau despre etnia lor. Deci ar trebui să ținem cont și de acest aspect uh, și să cerem companiilor să aibă o abordare mai globală. Iar atunci când trebuie să raporteze, trebuie să verifice dacă există destulă diversitate, dar acest lucru nu se poate face uh, prin uh, întrebări realizate încă de la început pentru angajarea personalului. Uh, un alt punct important pentru noi, poate chiar crucial aș spune, se referă la uh, lanțul valoric. Am avut deja o dezbatere pe această temă și la întâlnirea raportorilor din umbră am arătat că pentru grupul nostru este foarte greu să acceptăm această poziție, pentru că la ora actuală se vorbește despre un lanț valoric total. Uh, și cred că acel due diligence nu este soluția pe care ne-am dorit-o noi. Am să vă dau un exemplu destul de ciudat. Dacă uh, analizăm, de exemplu, din ce este alcătuit un creion, există o bucată din cauciuc uh, în vârful acestuia și mă întreb dacă compania trebuie să analizeze totul, inclusiv acel vârf, acea extremitate. Uh, deci cred că este o povară prea mare și chiar dacă impunem acel due diligence, poate găsim o soluție mai rezonabilă. Nu știu dacă aceasta este soluția cea mai bună și cred că pentru noi acest punct este într-adevăr unul dificil. Săptămâna trecută am discutat această temă, am avut și întâlnirea cu raportorii din umbră pentru a încerca să-mi conving colegii, dar n-am reușit și în continuare este o chestiune delicată pentru noi. Poate raportorul va face un pas înainte pentru că este un punct pe care cu greu îl vom putea uh, susține. Și aș vrea ca colegii să țină cont de aceste aspecte. Cred că oricum am făcut multe progrese, aproape că am ajuns la rezultatul obținut. La început aveam uh, puncte de vedere divergente, dar multe dintre ele s-au aliniat. Multe dintre cele care au rămas în picioare ca probleme le-a prezentat raportorul, dar oricum salut uh, spiritul de cooperare pe care l-am avut și sper că în următoarele săptămâni sau luni să ajungem la un acord larg. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, văd că începem cu obiceiuri proaste, pentru că dacă începem așa, nu vom respecta timpul pe care l-am prevăzut și este vorba aici doar de un raport uh, de aviz. Deci va trebui să respectăm niște limite rezonabile. Nu știu cum să o facem, dar cred că este rolul președinției să intervină. Doamna Regner, dacă nu cumva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 Raportul acesta este foarte important din punct de vedere practic și din punct de vedere al vieții economice. Am discutat cu mulți reprezentanți uh, din lumea economiei, uh, cu reprezentanții ai companiilor și este foarte important ca avizul nostru să fie unul important pentru Comisia Jurii, care este comisia competentă. Acum, în ceea ce privește amendamentele, ceea ce mă interesează cel mai tare este numărul de salariați, pentru că eu aș dori să scădem acest număr de salariați necesar pentru a redacta un raport. De ce spun asta? Pentru că de multe ori la plenară, la plenara noastră, la Parlament, Discutăm despre situația fabricilor din Bangladesh, despre incendiile provocate acolo, despre persoane care nu își asumă responsabilitatea și așa mai departe. Și în cadrul acestui mandat și chiar înaintea acestui raport. Domnul Hawit a avut un raport foarte bun în legătură cu responsabilitatea socială a companiilor, un raport în care ne arăta că și noi dorim să fim mai responsabili, nu doar companiile care sunt foarte mari. Nu, trebuie să intervenim în amonte. Și eu sunt de acord pentru a ajunge la niște compromisuri, dar, pe de altă parte, ar trebui să vorbim și despre situația salariaților. Aceștia trebuie să fie informați, să știe foarte bine care sunt responsabilitățile sau ce se întâmplă atunci când mm, partea de management nu își asumă responsabilitatea. Și aceasta în ceea ce privește transparența, în rest sunt absolut de acord cu pachetul, dar cred că trebuie să ajungem la o soluție coerentă. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau și o să mulțumesc domnului Howitt pentru munca sa, dar aș vrea să prezint câteva chestiuni aici, pentru că grupul PPE și câțiva colegi nu sunt împotriva, nu sunt total împotriva principiului transparenței, din potrivă suntem de acord. Dar cred că raportarea asupra informațiilor nefinanciare poate să arate că companiile dau dovadă de bunăvoință. Deci, cred că este bine și pentru companii să o facă. Dar atunci când insistăm asupra informațiilor nefinanciare, trebuie să ne asigurăm că sunt date care pot fi verificate. În raportul anual, companiile trebuie să spună dacă se respectă drepturile omului, lupta împotriva corupției, da, în special problema drepturilor omului și chestiunile care au de-a face cu salariații, așa cum spunea și raportorul din umbră din partea ALDE. Dar cum pot fi verificate aceste date? Cei care auditează aceste rapoarte, cum se pot asigura că, într-adevăr, companiile respective respectă drepturile omului pentru angajații lor pe linia de producție? Deci care ar fi criteriile pentru a o face? În multe state avem un drept în domeniul auditului care arată că dacă se află un element în acest raport, el trebuie să fie uh, supus auditului. Textul arată la un moment dat că atunci când este posibil, acest, uh, aceste date nu trebuie să fie supuse auditului. Dar cred că nu este coerent pentru că companiile care realizează acest audit uh, cred că n-ar fi dispuse să semneze o declarație pentru niște chestiuni pentru care nu sunt sigure. Ce ar trebui să spun acestea în concluziile lor? Că se speră că acea companie respectă drepturile omului, pentru că dacă nu pot verifica aceste date, situația ar fi de-a dreptul bizară. Am și o altă chestiune pe care vreau să o prezint atunci când cerem să se facă o descriere a principalelor riscuri, în audit totul trebuie să fie sigur 100%. Fie ești sigur, fie dacă nu, atunci mai bine nu spui nimic. Nu poți să încerci să ghicești ce se întâmplă. Deci doar datele materiale care pot fi verificate ar trebui să fie în aceste rapoarte ce sunt după aceea supuse auditului. Cred că este o problemă foarte importantă care trebuie rezolvată. E o problemă importantă pentru noi în țările nordice, unde legislația în acest domeniu este foarte strictă. Încă un comentariu referitor la IMM-uri. Dumneavoastră spuneați că datele pe care le-ați prezentat vin din partea Comisiei și că există studii care susțin aceste date. 500 de salariați mi se pare un număr destul de ridicat, dar atunci când ne referim la 20 de milioane de euro uh, pentru cifra de afaceri sau de 40 de milioane anual, nu mi se pare o cifră foarte mare. De aceea eu și colegii mei din partea PPE ne întrebăm dacă aceasta nu reprezintă o povară prea mare pentru imm ul sau dacă am putea ajunge la un alt compromis. Dar în comentariile dumneavoastră spuneați oricum că încercați să uh, vă asigurați că IMM-urile nu vor fi supuse unor sarcini administrative suplimentare. Pentru că sunt convinsă că și IMM-urile, dacă au ceva de câștigat, sunt interesate să facă aceste rapoarte. Sper să țineți cont de aceste comentarii. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dacă comisia dorește să ia cuvântul, vă rog. Dar foarte subțin, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Foarte pe scurt. În primul rând, Vreau să salut eforturile pe care le-ați făcut la acest raport și mă bucur să văd că s-au făcut progrese în direcția cea bună. Așa cum se spunea, la început exista o divergență de opinii și acum, într-adevăr, ne îndreptăm către un compromis echilibrat. Câteva comentarii de natură tehnică. În primul rând, referitor la domeniul de aplicare, noi doream să ajungem la un echilibru uh, prin identificarea acestui număr de salariați care să determine relevanța sau nu acestei informații care trebuia raportată. În ceea ce privește cifra de afaceri și bilanțul, dacă este suficient sau nu, aici aș spune că cerințele de raportare sunt făcute astfel încât dacă o companie nu are 500 de salariați, atunci nu trebuie să facă niciun fel de raportare. Deci criteriile de evaluare sunt astfel încât primul criteriu necesar este cel al numărului de salariați și după aceea celelalte două. Deci, dacă primul criteriu nu se îndeplinește, nu e nevoie să se facă raportarea. Noi considerăm că în felul acesta, cu acel prag de 500 de salariați, numărul companiilor care va fi vizat va fi de în jur de 80.000 de companii. Cu un prag de 250 de salariați, numărul companiilor ar fi ajuns la uh, și se estimează că la ora actuală 250.000 de companii trebuie să raporteze. Sper că aceasta să clarifice lucrurile, pentru că este un aspect important pentru noi. Noi considerăm că ne refeream în mod indirect la acest lucru, la problema uh, drepturilor omului, a corupției și a chestiunilor legate de mediu. Iată ce vreau să spun. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule raportor, vă rog. Mulțumesc. Foarte succint pentru a încheia această dezbatere. Sper că această explicație din partea Comisiei să o asigure pe doamna Isaia și pe domnul Debacher. N-am să repet încă o dată amendamentele domnului Mann pe care le-am citat. Uh, um, evită implicarea companiilor mici, eu le voi susține și dacă aceste lucruri sunt și mai explicite, cred că este și mai bine și sunt de acord referitor la felul în care descriem problema diversității. Bineînțeles că îmi susțin propria propunere, dar înțeleg foarte bine că aveți o problemă aici și sper să ajungem la un compromis. Vreau să vă arăt încă de la început acest lucru, pentru că, din punctul meu de vedere, este foarte fezabil ca uh, companiile care au uh, politici de detașare a lucrătorilor să uh, aibă niște cerințe specifice. Știu că sunt probleme în anumite state membre um, în ceea ce privește criteriile de dizabilitate, deși există persoane cu dizabilități care ajung până la nivel foarte înalt. Deci, cred că putem ajunge la un compromis și pe această temă. În ceea ce privește lanțul valoric, în primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru ce ați spus, doamna Isaia și domnul Bacăr, în special doamnei Isaia, pentru că dacă avem o audiență mare care ascultă această dezbatere, faptul că spunem că susținem uh, în termen largi această chestiune, aceasta transmite un mesaj foarte bun și aceasta arată companiile, companiilor că trebuie să vină cu o redactare care să ne facă să avem încredere și cred că Comisia ar trebui să susțină această poziție, lucru pe care îl dorim să-l facem în textul comun. Eu cred că due diligence este o abordare mai bună, dar respect și punctul dumneavoastră de vedere. Și până la urmă, ni s-a cerut să avem un vot uh, pe părți la această chestiune asupra compromisurilor. Pentru mine e ok, pentru ca votul grupurilor să se reflecte foarte bine. Pentru doamna Regner, într-adevăr, există dorința ca domeniul să fie extins și mai multe companii să fie implicate. Și aceste cerințe de raportare pentru informațiile financiare sau nefinanciare, însă dumneavoastră trebuie să înțelegeți că încerc să ajung la un compromis între ambele părți. Pentru doamna Isaia, aveți două amendamente, unul în care cereți un raport separat și aceasta este o problemă pentru mine, pentru că companiile nu doresc să aibă raportări separate, doresc mai degrabă raportări integrate. Este un lucru mult mai ușor pentru ele. Și atunci când ați pus această întrebare, Comisia nu a răspuns în mod direct, dar mie mi s-a spus din partea Comisiei că dacă acest lucru se implică într-o declarație de management, aceasta asigură o anumită coerență. Cred că acesta este un compromis foarte bun. Și uh, raportarea durabilității este una foarte importantă. Aceasta implică și elemente de drepturile omului, deci într-adevăr aici sunt multe de făcut, dar cred că comisarul Barnier a venit cu o propunere înțeleaptă. Doamna președintă, vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru faptul că ați răbdat până la sfârșit. Mulțumesc, domnule raportor. Vă reamintesc acum pentru compromisuri vom vota întâi amendamentele de eliminare, deci dacă anumite grupuri politice doresc să adopte compromisurile, vom avea întâi aceste amendamente de eliminare, așa cum s-a întâmplat și la ultima ședință de vot. Și de altfel, dragă raportor, nu avem vot separat la un compromis. Un compromis, ori e compromis, ori nu mai e. Deci votul va avea loc mâine, pentru că Comisia Jurii să poată țină cont de avizul nostru pentru votul care va avea loc pe 17 decembrie. Am terminat deci cu acest punct de pe ordinea de zi și acum dau cuvântul doamnei Steinrock la punctul 4 pentru prezentarea amendamentelor de compromis la raportul din proprie inițiativă, Inspecția Eficientă a Muncii, ca o strategie de îmbunătățire a condițiilor de muncă din Europa. Vă rog, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Până în urmă cu câteva clipe, eram convinsă că vom reuși să redactăm un raport foarte bun în interesul companiilor care lucrează respectând legea și respectând uh, drepturile muncitorilor peste tot în Europa și mai ales pentru a-i proteja pe acei angajați care uh, sunt uh, victime ale abuzurilor angajatorilor. La ultima întâlnire a raportorilor din umbră, am discutat despre un posibil compromis și am încercat să împăcăm pe toată lumea. Eu am discutat cu reprezentanții tuturor grupurilor politice. E adevărat că nu ajunsesem la un consens, dar uh, să fie foarte clar, eu nu vreau nici să mă amestec în treburile interne ale statelor membre, să um, îmi depășesc atribuțiunile sau să mă amestec în treburile companiilor. Nu! Din potrivă, noi ne dorim să permitem companiilor să fie mai uh, puternice, să aibă noi un aliat. Deci, haideți să nu ratăm această posibilitate. Ar fi foarte păcat, căci această comisie ar avea uh, oportunitatea de a avea o poziție foarte clară și de a trimite un mesaj ferm. Noi suntem împotriva abuzurilor, împotriva muncii ilegale în Europa. Și vreau să rămân optimistă și să cred că putem să ajungem la un compromis satisfăcător. Este un raport indispensabil. Munca la negru, munca ilegală, frauda fiscală, abuzurile împotriva salariaților sunt în continuă creștere în Europa. Sunt fenomene care iau amploare și din ce în ce mai mulți angajați se regăsesc în situații precare mai ales acei uh, salariați care sunt lucrători detașați sau care lucrează la uh, firme uh, care au beneficiat de un uh, contract în lanțul de subcontractare sau lucrează pentru companii intermediare. De multe ori un angajat a trecut prin 6-7 companii intermediare înainte de a semna un contract. Uh, deci, cum spuneam, am încercat să discut cu diversi colegi, să le dau exemple clasice de inspecții și controle. Eu cred că de mult timp ar fi trebuit să luăm anumite măsuri, ar fi trebuit să reacționăm și să pedepsim aceste companii care de fapt uneori nici măcar nu există. Implicarea partenerilor sociali uh, este o condiție sine qua non Totuși, în anumite cazuri și în anumite state membre, legislația prevede dialogul social și partenerii sociali au tot interesul ca acele societăți pentru care lucrează să respecte legea. Deci eu nu văd de ce un asemenea raport pune probleme partenerilor sociali. Și de fiecare dată când menționez partenerii sociali în text, chiar nu înțeleg de ce ar apărea uh, dificultăți. Sincer, eu cred că acest raport ar putea să fie și mai bun. Sper ca el să fie adoptat. Până mâine mai avem timp să continuăm negocierile, cel puțin așa am înțeles eu, și vom vedea dacă acest raport va avea vreun uh, impact sau dacă se va transforma în maculatură. Dar, repet, este în interesul tuturor să îi protejăm pe angajați și există încă mult prea multe companii care îi exploatează și nu respectă legea. Noi vrem să ne luptăm pentru activitățile legale și Parlamentul European are datoria de a avea o poziție coerentă în această privință. Președinta, nu dorește nimeni să ia cuvântul? Aba da, domnul Ori. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul nostru din umbră nu este prezent pentru că participă la o misiune în Lituania și, din păcate, eu nu pot să vorbesc în numele lui, nu pot decât să vorbesc în numele meu propriu, ca să îmi aduc contribuția la această dezbatere. Eu am analizat uh, propunerile uh, de, pentru amendamentele de compromis și unele mi se par greu de acceptat. La compromisul F este primul care mi-a atras atenția și pe care nu pot să-l accept. De ce? E vorba despre drepturile de muncă colective și aceste plângeri colective. De ce nu pot să accept acest lucru? Este un subiect foarte controversat deja de mai mulți ani de zile și nu știu dacă sindicatele chiar pot să reprezinte pe toți salariații, pe toți angajații sau nu. Sau putem considera că au un mandat din oficiu pentru a reprezenta? Iată, mai multe puncte care au rămas nelămurite. Riscăm să creăm uh, niște așteptări, niște speranțe de șarte și nu ne putem permite acest lucru. Eu cred că trebuie să um, nuanțăm formularea în acest uh, amendament de compromis. O altă observație la compromisul G. Aici unde se vorbește despre înregistrarea ex post. Cum credeți dumneavoastră că se poate efectua această înregistrare a posteriorii? Și oricum nu se face deloc trimitere la uh, informațiile pe care uh, angajatorul ar trebui să le furnizeze a posteriorii uh, um, inspectoratului muncii. Compromisul I mă deranjează și mai mult. Aici se stipulează că reprezentantul salariaților trebuie să intervină atunci când are loc uh, o inspecție. Nu este adevărat. Inspectorul muncii trebuie să aibă uh, o autoritate, să-și manifeste autoritatea. El este deasupra angajaților și deasupra angajatorului. Aceste inspecții sunt, bineînțeles, reglementate de lege. Nu putem să spunem că uh, inspectorul muncii trebuie să fie uh, implicat în munca salariaților sau chiar a patronatului. Am ajunge la niște scenarii absolut incredibile în care am avea un adevărat conflict de interese ai fi și uh, victimă și judecător. Nu văd cum ar mai putea în asemenea situații să fie obiectiv, respectiv inspector ai muncii. În ce privește prevederea despre salarul minim sau acest principiu salarul egal pentru muncă egală. Deseori am dezbătut pe această temă. Este un principiu pe care îl accept eu personal, dar să nu uităm nici uh, noțiunile de economie de piață și regulile economiei de piață. Însă, să nu uităm că inspectorul muncii trebuie să verifice dacă prevederile contractuale sunt respectate, dacă legislația din țara respectivă este respectată în ce privește nivelul salarizării. Însă, nu cred că inspectorul muncii ar trebui să fie competent pentru contracte încheiate între două persoane particulare. Compromisul K. Aici inspectorii pot să aibă posibilitatea să se amestece în viața noastră privată, să intre în casele noastre ca să verifice dacă avem uh, persoane care muncesc la negru sau nu pentru noi. Aici mergem mult prea departe. Prin urmare, cred că trebuie să găsim o soluție mai de bun simț. Compromisul L prezintă următoarea dificultate din punctul meu de vedere. Vorbim despre acele persoane a căror statut declarat este uh, fals. La începutul mandatului am mai vorbit despre aceste cazuri, de exemplu pentru uh, șoferii de tir care uh, sunt uh, declarați ca fiind uh, independenți, dar de fapt nu sunt persoane fizice autorizate. Deci, să vedem clar despre ce categorie discutăm, pentru că vă aduceți aminte, atunci când am discutat despre norma de lucru, ne-a fost foarte greu să definim această categorie de uh, independenți, lucrători independenți falși. Și atunci, cum ar putea să procedeze inspecția muncii? Dacă tot nu reușim să ajungem la un acord în ce privește uh, definiția, nu văd cum am putea să precizăm inspectorilor uh, ce anume trebuie să controleze. Compromisul M. Vorbim aici despre autoritățile competente în domeniul dreptului muncii. Aici, încă o dată, este vorba despre competențe naționale și vorbim și despre lucrătorii uh, migranți, dar autoritățile din fiecare stat sunt cele care definesc uh, în baza căror norme și reguli uh, se dă drept de muncă lucrătorilor uh, migranți. Nu, inspecția muncii este uh, cea care are competență în domeniu. Nici compromisul N nu poate să fie acceptat în întregime de mine. L-am mai menționat și atunci când am discutat despre directiva lucrătorilor detașați. E suficient de o virgulă sau de un punct pentru a crea o uh, situație uh, legală pentru cei care de fapt sunt lucrători ilegali sau adevărați traficanți. Nu trebuie să punem semnul legal în toate aceste categorii. Compromisul O îmi pune probleme, deoarece trebuie să verificăm ce informații trebuie să fie disponibile. Încă o dată, lucrătorii migranți nu țin de competența Uniunii Europene, ci de cea a statelor membre. Acestea, din urmă, trebuie să hotărască cum să soluționeze problemele cu care se confruntă, care sunt uh, sesiunile de formare pe care ar trebui eventual să le organizeze. Următorul compromis este nesatisfăcător din aceleași uh, motive, că depășim atribuțiunile Uniunii Europene. Definirea atribuțiunilor minimale a inspectorilor muncii, încă o dată, nu trebuie stabilită la nivel european. Încă un compromis, următorul, unde aproape ne jucăm cu focul, uh, riscăm să fim asociați de uh, xenofobie sau de a favoriza dumpingul social. s-a ajuns la un dezechilibru care riscă să aibă consecințe foarte grave. Eu uh, am tot respectul pentru doamna raportor, însă cred că trebuie neapărat să găsim la o soluție ca să se poată progresa, mai ales privitor la competențele naționale. Da, ar fi mai bine dacă am discutat despre schimbul de bune practici, de exemplu mai degrabă decât uh, să uh, vrem să locuim competențele naționale cu competențe europene. Să definim problemele, să le uh, identificăm, însă a avea anumite așteptări din partea Uniunii Europene știind că Uniunea nu are deloc competență în acest domeniu, nu mi se pare a fi un bun demers. Foarte bine, spune președinta. Eu vreau să intervin. Unele grupuri sunt împotriva ideii unui card de securitate socială pentru migranți. dar eu cred că ar fi mult mai simplu pentru inspectorii muncii dacă angajații care sunt de fapt lucrători migranți ar avea un asemenea card. De ce să vă opuneți acestui concept care ar putea să fie introdus în directiva cu privire la recunoașterea calificărilor profesionale? s-a mai vorbit despre această idee la Parlamentul European și sunt mirată de faptul că mm, vă pune probleme. Din câte am auzit eu, până și verzi nu, ar, nu sunt de acord. Eu știu că la uh, Comisia IMCO a existat uh, aproape un consens în ce privește punerea în aplicare a acestui card de profesional de mobilitate cum spuneam, pentru recunoașterea calificărilor și nu înțeleg de ce aici nu suntem de acord. Un alt aspect care mă miră, de ce să fiți împotriva creării unui corp de elită european care să poată să organizeze inspecții ad hoc atunci când uh, se ivește o problemă transversală care vizează condițiile de, de muncă, indiferent de sectorul economic vizat. Nu cred că încălcăm aici principiul de subsidiaritate sau uh, competențele naționale. Doamna raportor, aveți cuvânt. Da. Cred că discuția a ajuns acum la un nivel de dezbatere ideologică și, de fapt, nu țineți cont de realitățile de pe teren. În ce privește lucrătorii detașați, lucrătorii migranți, libera circulație a lucrătorilor pe tot teritoriul Uniunii Europene, știți că aceste drepturi există, lucrătorii sunt liberi să-și găsească un loc de muncă peste tot în Uniunea Europeană, dar în realitate, apar nenumărate probleme, tocmai din cauza diferențelor de legislație. În anumite cazuri, nu există suficienți agenți care să efectueze inspecții. Sunt probleme cu personalul din administrația anumitor state membre. Și se pierd miliarde de euro de venituri pentru statele membre, ori pentru statele membre care și așa întâmpină dificultăți pe plan economic și fiscal, mi se pare normal să lupți cu înverșunare împotriva muncii ilegale. Nu afirmăm aici că cei care lucrează uh, în străinătate sunt neapărat într-o situație de ilegalitate. Totuși există exemple de abuz, de uh, trafic cu ființe umane, de exploatare și trebuie să punem capăt acestor practici ilegale și acestor abuzuri. Există asociații de întreprinderi care de altfel s-au bucurat când au aflat că se redactează acest raport. În directiva cu privire la libera circulație a lucrătorilor, am votat de comun acord cu PPE-ul acest drept la uh, plângerile colective. Deci, de ce, domnule Ori, acum spuneți că afirmarea acestui drept uh, vă pune probleme? și rolul sindicatelor, așa cum este indicat în raport, vă pune probleme. În majoritatea cazurilor, sindicatele au reprezentat interesele lucrătorilor. Noi vrem să îi protejăm pe toți angajații europeni, pentru că există, cum spuneam, companii care pur și simplu nu respectă legislația, deși aceasta există. În multe state membre, legislația prevede un rol pentru partenerii sociali, prevede participarea lucrătorilor și prevede chiar și posibilitatea de inspecții efectuate de partenerii sociali. Atunci când inspecția muncii intervine, rolul său este tocmai de a verifica dacă convențiile de muncă sunt bine puse în aplicare. În ce privește munca casnică? Aici nu am făcut decât să ne aliniem cu prevederile Organizației Internaționale a Muncii. Și am să verific dacă cele propuse în raport uh, respectă întru totul prevederile OIT sau nu. Să mai verific o dată. Eu sunt uh, deschisă propunerii dumneavoastră și anume să încercăm să redactăm o definiție pentru uh, falși lucrători independenți. Inspectorii muncii au nevoie de sesiuni de formare. Tocmai inspectorii muncii ne-au afirmat acest lucru, chiar cu ocazia audierii pe care am organizat-o în septembrie. Eu sper din suflet că în cursul după amiezii vom reuși să ajungem la o soluție. Dacă PP-ul alege să nu sprijine acest raport, eu una nu aș înțelege. Foarte multe alineate au fost deja eliminate din text. Pentru dumneavoastră, raportul nu ar pune probleme dar uh, din atitudinea dumneavoastră eu înțeleg că considerați că situația actuală este foarte bună și că nu are sens să o modificăm. Domnilor, i-a primit deja cuvântul, raportoarea tocmai a finalizat dezbaterea. Dacă doriți să vorbiți foarte pe scurt, vă redau din nou cuvântul, dar uh, nu uh, stă în obișnuințele noastre. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc. Da, nu o să vă răpesc prea mult timp. Aș dori să vă dau doar un exemplu ca să înțelegeți mai bine de ce vorbesc. Ce mi se pare mie foarte bun. Doamna președinte, îl uh, întrerupe pe orator. Uh, văd că relansați spatele, deci dacă aveți argumente ca să o convingeți pe raportoare, vă invit să o contactați uh, în afara reuniunii noastre, dar nu vă mai dau din nou cuvântul. Ajungem deci la votul cu privire la această propunere care va avea loc în 26 noiembrie mâine. Deci, și sper că până mâine să găsiți câteva amendamente de compromis. Acum ajungem la punctul 5. Examinarea amendamentelor la proiectul de raport al domnului Martin Kassler. E vorba de raportul din proprie inițiativă a Comisiei pentru Drepturile Femeilor. E vorba de femeile migrante fără acte din Uniunea Europeană. Deci, examinăm amendamentele de compromis cu în număr de, de 5. Raportorul nu este în sală, din păcate. Qu'est-ce que je fais sans rapporteur Bien. Alors, le PPE étant totalement... PPE-ul lipsește cu desăvârșire, cu două sau trei excepții, care n-au cum să înlocuiască pe toți uh, colegii de la PPE. Le dăm uh, uh, ocazia să-și primească cu trâmbițe raportorul. Trecem acum la punctul 6. Îi dau cuvântul din nou Iutei uh, Steinjuc uh, pentru examinarea amendamentelor și amendamentelor de compromis la proiectul de aviz pentru Comisia IMCO referitor la sur le rapport d'initiative que cette commission rédige sur un marché intégré cu privire la o piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic în UE și vom reveni la punctul 5 când uh, grupul PP va fi găsit o soluție. Îi dau cuvântul doamnei uh, Steinbruck pentru prezentarea celor șase amendamente de compromis și a celor 25 de amendamente la proiectul său de aviz. Mulțumesc încă o dată, doamnă președinte. 25 de amendamente. Uh, aproape am ajuns să le integrăm în șase compromisuri. Uh, șase amendamente de compromis, dar uh, după intervenția de astăzi. Nu știu dacă vom uh, ajunge la o poziție comună. Va trebui încă să mai ajungem la un acord cu privire la un compromis. La unul dintre ele este vorba despre respectarea timpului de conducere și de odihnă pentru toți șoferii, independent de statutul lor. Compromisul cu numărul 2 se referă la comerțul electronic, care e un factor de creștere foarte important, e un aspect foarte important pentru raportorii din umbră, suntem de acord cu uh, ei, dar nu trebuie să pierdem din vedere uh, consecințele, repercusiunile asupra condițiilor de muncă. Trebuie ca întotdeauna să păstrăm condiții de uh, lucru excelente, foarte bune Apoi, ă, măsurile de pregătire profesională și de formare continuă, mai ales ă, în ceea ce privește folosirea GPS-ului, ă, având în vedere numărul tot mai mare de comenzi. GPS-urile pot să îi să ajute pe lucrători și pe societățile respective. Și aici e vorba de uh, respectarea convențiilor colective și a participarea partenerilor sociali. Deci, uh, repercursiunile asupra condițiilor de muncă precare trebuie să fie și ele luate în calcul. Trebuie să ne asigurăm că convențiile colective și dreptul muncii nu sunt uh, știrbite. Apoi, în ceea ce privește remunerarea salariaților, trebuie să avem o uh, remunerare echivalentă pentru același tip de muncă. E un principiu pe care eu îl accept, uh, pe care îl susțin. Sper să reușim să ajungem la un compromis uh, și uh, Uh, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru tot ce am reușit să obținem uh, într-un uh, termen atât de scurt și încă o dată aș dori să vă spun că tot ce am obținut mă mulțumește. Mulțumesc! Raportorii din umbră nu sunt în sală schimbarea de uh, ordinii de zi nu ar trebui să aibă niciun, uh, nicio influență pentru că avem uh, uh, o întârziere față de ordinea de zi. Văd că nu s-a înscris nimeni la cuvânt. Finalizăm această dezbatere și vom vota textul mâine. Am fost informată că domnului Kassler e pe drum, mai așteptăm puțin, uh, dacă doamna Isaie e de acord. Și acum ajungem la punctul 7 E vorba de uh, avizul domnului Coșa, care trebuie să ne prezinte amendamentele de compromis la avizul pentru Comisia Jurii, spune președinta. E vorba de al șaptelea și optulea raport intermediar al Comisiei Europene privind politica de coeziune a Uniunii Europene și raportul strategic 2013 privind implementarea programului 2007-2013. Domnule raportor, aveți cuvântul pentru prezentarea acestor amendamente de compromis care au fost uh, uh, întocmite. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, aș dori acum să vă prezint amendamentele de compromis, dar aș dori înainte să fac o rectificare. E vorba de patru amendamente de compromis și nu de trei. Aveți dreptate, pentru că e vorba de cele trei amendamente de compromis plus încă un amendament, având în vedere că săptămâna trecută am organizat o reuniune cu raportorii din umbră. Am avut această reuniune foarte cordială, foarte rodnică și cu ocazia acesteia am discutat cele patru amendamente de compromis care acoperă cele 20 de amendamente. Acum aș dori să vi le prezint uh, compromisul A, Uh, reprezintă poziția PPE, SND, ALDE și a verzilor. Acest uh, amendament uh, conține toate aspectele importante pentru părțile implicate. Fiecare deci din cele patru grupuri e de acord cu acest amendament de compromis. Compromisul B încearcă să modifice puțin uh, formularea, dar uh, uh, cele patru grupuri reprezentate sunt de acord cu acest compromis. Acest lucru este valabil și pentru compromisul C, iar în ceea ce privește compromisul D, el reprezintă noutatea pentru că el înlocuiește amendamentul 14. Am spus deja că uh, nu trebuie identificate, nu trebuie scoase în evidență anumite state membre, pentru că e vorba de uh, probleme între țările din sud și țările din nord. Deci, textul nostru de compromis pune uh, uh, mai bine în evidență problema decât amendamentul inițial. Cred că aceste amendamente de, cu aceste amendamente de compromis am reușit să obținem un text care să poată fi susținut de toate cele patru grupuri politice, pentru că cred că este foarte important să uh, punem acordul, uh, accentul mai puternic pe uh, partea de ocupare în acest proiect de aviz. Mulțumesc, doamna Papadopoulos. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, dar, într-adevăr, salutăm acest raport și sugestiile domnului uh, raportor Săptămâna trecută, la Strasburg, am reușit să ajungem la o bază comună uh, pentru multe din amendamentele de compromis, de exemplu, uh, importanța garanției pentru tineret și a Fondului Social European pentru cei care părăsesc uh, școala la o vârstă timporie pentru a-i ajuta pe tineri să rămână mai mult la școală. Apoi abordăm problema creării de locuri de muncă și a ocupării, mai ales în aceste vremuri dificile de criză și, de asemenea, spunem că trebuie să se acorde o atenție specială familiilor monoparentale, a familiilor uh, cu mulți copii, uh, care se ocupă de un membru al familiei handicapat uh, sau a persoanelor în vârstă. În calitate de raportor din umbră din partea socialiștilor și democraților, Aș dori să vă spun că amendamentele noastre se referă mai ales la măsuri specifice pentru crearea uh, unor politici uh, axate pe ocupare și pe locuri de muncă durabile, pentru că în aceste uh, vremuri de criză se iau uh, foarte măsuri de austeritate în multe țări. Am insistat ca anumite țări să fie numite pentru că, într-adevăr, există o prăpastie între țările din centrul Europei, țările din nordul Europei și cele din sud. Uh, Însă, având în vedere că celelalte grupuri politice nu au fost de acord cu propunerea noastră, am ajuns la un compromis să nu numim țările respective, ci să vorbim de această diferență între țările din nord și țările din sud. În amendamentele noastre am mai încercat și să încurajăm uh, antreprenoriatul local, crearea unui uh, nou instrument financiar pentru a combate uh, șomajul, uh, sărăcia, excluziunea socială și să încurajăm investiții în acest domeniu al uh, antreprenoriatului. Și, în fine, ă, Fondul Social European ar trebui să fie mai bine folosit pentru a crea mai bune și mai multe locuri de muncă și pentru a um, sprijini participarea grupurilor dezavantajate și pentru a crea o societate inclusivă accesibile tuturor. M-aș bucura dacă am sublinia mai mult că măsurile de austeritate de astăzi au consecințe nefaste asupra chestiunilor sociale mai ales în anumite țări, în țările din Sud. Nu am reușit să obținem acest lucru, dar sperăm ca în alt raport să uh, evidențiem acest aspect important pentru noi. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Nu? Atunci, domnule Coșa, doriți uh, să luați cuvântul pentru concluzie? Elizabeth Schroeter. Foarte pe scurt, domnule președinte, am uh, constatat că la compromisurile acestea formularea este foarte greoaie, dar uh, în ceea ce privește compromisul C, uh, pe care noi suntem, nu suntem siguri că îl vom sprijini, pentru că nu ne regăsim în el Uh, dar, deci cu excepția compromisului C, le sprijinim pe celelalte. La compromisul C va trebui să mai discutăm în grupul nostru dacă îl susținem sau nu, dar în orice caz pe celelalte le sprijinim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci dau cuvântul raportorului pentru concluzie. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Am notat rezerva verzilor și aștept propuneri uh, din partea lor uh, pentru a ajunge la un compromis. În ceea ce privește cele spuse de doamna Papadopoulou, aș dori să spun că eu m-am străduit să obțin aceste amendamente de compromis care să um, mulțumească doleanțele um, deputaților. Să nu uităm că avem de-a face cu un text nelegislativ. Această procedură a fost declanșată de către uh, Comisia Regii, iar obiectivul nostru este să atragem atenția asupra unor domenii în care Comisia Europeană și după aceea Parlamentul European vor putea interveni. E vorba de domenii uh, cărora uh, aceste instituții vor trebui să le acorde atenție sporită pentru a elimina uh, uh, dificultățile care încă există. E vorba de un raport nelegislativ care, să nu uităm, foarte rar duce la adoptarea unui, uh, unui text legislativ, dar are meritul de a atrage atenția uh, factorilor implicați asupra aspectelor conținute și sper ca uh, comisia noastră să producă acest aviz uh, pe care comisia regii să-l poată folosi. Mulțumesc! Am finalizat și acest punct de pe ordinea de zi. Vom vota avizul domnului Coșa mâine cu ocazia voturilor. Domnul Kassler a sosit în sfârșit. A sosit cu 40 de minute întârziere spune doamna președinte, ne întoarcem la punctul 5 de pe ordinea de zi și îi dau cuvântul pentru prezentarea celor 5 amendamente de compromis la proiectul său de aviz pentru Comisia pentru Drepturile Femeii. E vorba de un raport din proprie inițiativă pe care această comisie îl întocmește cu privire la femeile migrante fără acte din Uniunea Europeană. Vă rog, aveți cuvântul. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir haben erstmal herzlichen Dank an Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră. Cred că am lucrat foarte bine împreună și în ceea ce privește femeile migrante fără acte de identitate, cred că putem uh, fi mulțumiți de avizul pe care îl prezentăm. Am reușit să ajungem la un acord asupra amendamentelor de compromis, dar există în continuare un domeniu în care mai avem probleme. Cred că acest aviz este foarte important pentru femeile migrante fără acte. Ar putea exista probleme legate de copiii care însoțesc aceste femei sau atunci când femeile sunt însărcinate și, uh, prin urmare, există un compromis pe care nu îl susțin, mentoral, cu speranța ca acesta să fie acceptat. Deși am o opinie diferită la un punct, cred că este important să avem libertate de vot pentru a ajunge la un rezultat pozitiv. Dar vreau să se știe că la acest punct nu sunt de acord. Și sper ca toate grupurile politice să accepte acest compromis și în felul acesta să transmitem un aviz bun pentru Comisia FEM. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Iaconțarii! yhteistyöstä Martin Kastlerille oli tietenkin... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu pentru cooperarea pe care am avut-o cu domnul Kastler. A fost uh, surprinzător pentru mine să aflu acum că una din, unul din compromisurile cele mai importante la care ajunsesem uh, nu va fi susținut de domnul Kastler. Însă ce se întâmplă cu viața copiilor încă nenăscuți? Pentru că viața lor depinde practic și protecția lor depinde de protecția femeilor uh, însărcinate. Iată, este vorba aici de probleme de sănătate, de protecția sănătății femeilor și a femeilor însărcinate. și aceasta afectează în mod direct uh, viața copiilor încă nenăscuți. Un lucru de care trebuie să ținem cont, bineînțeles. Care sunt, la ora actuală, în Europa, categoriile cele mai expuse? Tocmai uh, aceste femei migrante fără acte sunt cele care reprezintă categoria cea mai vulnerabilă și iată de ce cred că avem nevoie de un acces la sistemul de sănătate pentru aceste femei. Ele trebuie să poată lucra, trebuie să-și poată permite să trăiască în mod independent. Ceea ce nu ne putem permite este să permitem ca aceste femei să fie tratate ca niște sclave, așa cum se întâmplă în ziua de astăzi în Europa. Este o adevărată rușine. Vreau să mulțumesc pentru spiritul de cooperare și vreau să spun că există un aspect care m-a deranjat, și anume faptul că serviciul de traducere vorbește în continuare de imigrație ilegală cu încăpățânare, pentru că, de fapt, nu e vorba de persoane ilegale, ci persoane fără acte de identitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul... Domnule Kassler doriți să răspundeți, doamne Iaconțari? Nu. Foarte bine, vă faceți probabil la nivel bilateral și acum terminăm cu acest punct pe ordinea de zi care va fi votat mâine la ședința noastră de vot. Punctul 8 este vorba de contribuția noastră la dosarul Comisiei Jurii în legătură cu reglementarea adecvată și funcțională, rezultate și acțiuni următoare. Este vorba de o inițiativă a Comisiei și, după cum știți, la conferința președinților de comisii s-a hotărât ca fiecare comisie parlamentară care este afectată de lista propunerilor din cadrul comunicării refit făcută de comisie pe 12 octombrie 2013, deci fiecare comisie își va aduce contribuția pentru proiectul de rezoluție care va fi redactat de Comisia Jurii. Și tocmai de aceea am prezentat un termen pentru depunerea amendamentelor care a dus la depunerea a 19 amendamente, patru din ele din partea grupului ECR, care nu au legătură directă cu textul Comisiei Jurii, un amendament din partea verzilor care îndeplinește criteriile de prezentare, deci nu ține cont de avizul prezentat de juri și, în sfârșit, 14 amendamente ale doamnei Regner, care se centrează pe acest proiect de rezoluție al Comisiei Jurii. Am analizat raportul Comisiei Jurii, care este redactat de domnul Karim și cred că este important ca vocea Comisiei noastre să fie auzită. După cum știți, comunicarea Comisiei este foarte strictă pentru domeniile noastre de competență, nu numai în ceea ce privește acordurile între parteneri sociali, așa cum am văzut și săptămâna trecută, ci mai mult decât atât, aceasta afectează domeniul uh, tulburărilor uh, uh, musculoscheletice, deci cred că este important să ajungem la un acord între noi pentru a transmite un mesaj puternic Comisiei Jurii. Cred de asemenea că există o serie de amendamente, în special din partea grupului ECR, care ar putea să prezinte anumite probleme pentru noi. În primul rând, amendamentul 14, care se referă la directiva timpului de lucru ca fiind o directivă complexă, lipsită de flexibilitate și greu de aplicat pentru IMM-uri și ținând cont de lucrările pe care le-am avut în trecut în comisia noastră, cred că este greu de susținut o astfel de poziție, iar pe de altă parte, doamna McIntyre la amendamentul 19 cere ca partenerii sociali să se supună unui exercițiu de evaluare a impactului. Nu știu dacă acest lucru îl putem cere prin acest text sau într-un alt context, pentru că, de fapt, aceasta conferă o nouă dimensiune acordurilor între partenerii sociali și nu știu dacă putem merge atât de departe. Am să deschid acum dezbaterea și uh, doamna Regner va fi prima care va lua cuvântul. Nu știu dacă mai dorește altcineva. Da, domnul Ori, doamna Schröter. Deci, iată, vom avea trei intervenții. Doamna Regner, vă rog. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es geht hier um etwas ganz Grundlegendes. Mulțumesc, doamna președintă. Este vorba de o chestiune fundamentală și de aceea aș vrea să uh, mă să prezint punctul de vedere față de propunerile ECR. Nu este vorba aici de a pune sub semnul întrebării sau nu un concept. Despre ce concept vorbesc aici? Este vorba de un concept pe care l-a prezentat uh, Jacques Delors la vremea respectivă și pe care l-a susținut, și anume acela de a avea un sistem prin care uh, partenerii sociali să poată încheia acorduri în toate domeniile prin uh, intermediul dialogului social. În felul acesta se poate susține legislația europeană. Aceasta nu doar prin raportul Karim, ci și prin intermediul REFIT. Acest sistem nu ar dispărea în totalitate, dar este pus sub semnul întrebării, iar Comisia de Ocupare trebuie să aibă o poziție foarte clară referitoare la acest um, raport. Karim. Acordurile între partenerii sociali, în cazul profesiei uh, coaforilor, de exemplu, iată, sunt probleme care trebuie rezolvate la nivel sectorial. Însă este vorba aici de un sector, un domeniu de activitate care este citat ca exemplu pentru alte sectoare de activitate. Așa cum spuneați și dumneavoastră, doamna președintă, dacă se pune sub semnul întrebării rolul dialogului social al partenerilor sociali, noi trebuie să avem o poziție foarte clară în ceea ce privește refit. Și acum trec la amendamentele prezentate. Acestea n-ar trebui să submineze condițiile de muncă și protecția sănătății și protecția consumatorilor. E adevărat că IMM-urile vor suporta o povară administrativă mai mică, dar acest lucru nu trebuie să se facă în detrimentul protecției sănătății și asiguranței salariaților. În acest context, partenerii sociali, prin convențiile colective sau prin acordurile respective, își vor aduce contribuția importantă la redactarea legislației europene. Iată de ce propunerea ECR de a avea o evaluare de impact independentă este de neacceptat pentru noi, ținând cont de relațiile de muncă la nivel european. E vorba de relația între angajat-angajator care ar avea de suferit. Trebuie întărite întărit rolul partenerilor sociali și nu slăbit. Și acest element este esențial pentru noi pentru că se observă această slăbiciune în cadrul presiunilor făcute asupra partenerilor sociali, în special în urma crizei economice și financiare. Tocmai în urma acestei crize, partenerii sociali um, riscă să-și piardă din puterea de influență. Iată de ce aceste acorduri trebuie să fie justificabile și din punct de vedere social. Așa că mesajul nostru ar trebui să fie foarte clar și anume că acordurile între partenerii sociali trebuie să fie aplicate fără niciun fel de întârziere și să nu încercăm o eludare a acestora, pentru că ele trebuie aplicate cu orice preț. Mulțumesc, domnul Ori. Mulțumesc, doamna președintă. Am citit acest raport și pot să vă spun că suntem de acord cu textul acestuia. Prin urmare, n-am depus niciun amendament. Am analizat și amendamentele care au fost prezentate, unele dintre ele le susținem, altele nu. În ceea ce privește directiva asupra muncii și a convențiilor colective, ECR-ul a prezentat uh, punctul său de vedere cu care noi nu suntem de acord, iar în rest suntem de acord cu unele dintre propuneri, cu altele nu, după cum spuneam, dar în principiu suntem de acord cu textul prezentat. Considerăm că acesta merge în direcția cea bună și, dacă e posibil, trebuie redusă povara administrativă pentru a aplica regulile cele mai importante. Aceasta foarte pe scurt. În ceea ce privește propunerea venită din partea ECR, de data aceasta nu o susținem. Câteodată le susținem, însă nu de data aceasta. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Schroeter mich hätte auch noch interessiert. Mulțumesc. Da, pe mine mă interesau tocmai amendamentele care sunt susținute de raportor. Acum, referitor la problemele de fond. Eu am o problemă cu acest program, în special în ceea ce privește protecția lucrătorilor pentru că e ca și cum am avea niveluri diferite de protecție. Companiile mici nu au această obligație, iar companiile mari trebuie să-ți protejeze salariații și nu acesta este obiectivul nostru. Protecția sănătății și siguranței lucrătorilor este un principiu universal și n-ar trebui să existe o diferență în funcție de companii. Există reguli europene care trebuie respectate, tocmai pentru ca în Europa să nu apară diferențe. Însă această idee trebuie să fie exprimată cu multă claritate. Nu ne dorim, bineînțeles, o reglementare excesivă din partea UE, dar considerăm că avem nevoie de o normă europeană și că nu se poate face o diferență între salariații pentru companii mari sau mici, pentru că protecția sănătății este un, o obligație uh, în virtutea tratatului și a dreptului constituțional. Iată de ce am depus un amendament care este esențial pentru noi, pe care eu personal îl apreciez foarte mult și sper ca și doamna raportor să fie pentru. Mulțumesc, domnul Sercas, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Se spune că câteodată e mai bine să previi decât să vindeci. Ceea ce avem aici un raport care este în mod special important pentru grupul socialist în acest moment de criză economică, de criză socială și mai gravă și uh, în acest moment în care ne apropiem de o adevărată criză politică în Europa. Dacă continuăm aici, la Parlament și în alte părți, uh, cu o astfel de agendă care, în loc să dea și mai mare siguranță cetățenilor, în loc să se vadă o Europa care protejează viața cetățenilor și drepturile lor fundamentale, o Europa care să dea înapoi în ceea ce privește standardele la care se ajunge, e clar că cetățenii a, vor avea o senzație și mai negativă față de noi. Există membri în această comisie care consideră că Europa se bazează pe valori umaniste, pe valori uh, solide și iată, aici avem o adevărată capcană în fața noastră, pentru că vorbim de mai bună reglementare, dar până la urmă vedem aici uh, o predică a dereglementării totale. Iată, este un capitol în plus uh, care se redactează în ceea ce privește procesul de deconstrucție europeană. Și aș vrea să vă reamintesc, uh, doamna raportor, că nu e de ajuns să luăm o hârtie albă și să începem să scriem ce ne trece prin cap. Nu. Avem aici uh, o istorie, un tratat, o carte a drepturilor fundamentale, un consiliu cu angajamente foarte clare, convenții, convenții din partea Organizației Internaționale a Muncii și așa mai departe. Deci nu se poate lăsa deoparte toate aceste elemente doar pentru a elimina povara birocratică, pentru a elimina drepturile lucrătorilor. Așa că, doamnă președintă, grupul meu va lucra în vederea flexibilizării legislației pentru eliminarea tuturor uh, poverilor administrative care împiedică buna funcționare a companiilor. Dar aceasta nu înseamnă că vom renunța sau că vom da nici măcar un pas înapoi față de valorile noastre, față de Europa în care chestiunea siguranței lucrătorilor să fie prioritară, în special în momentul în care apar accidente de muncă sau probleme de boală. Nu putem în niciun fel fi de acord cu un astfel de proiect, cu această poziție ideologică și aș vrea să cer colegilor din celelalte grupuri parlamentare să se gândească foarte bine înainte de a o face, pentru că provocarea aceasta ne așteaptă pe noi toți în țările noastre respective. Dacă doriți ca această instituție să fie plină de extremiști, de dreapta și de stânga, de eurosceptici, foarte bine, atunci să mergem mai departe, să distrugem această legislație și dialogul social. Dar aceștia sunt doi piloni ai Europei sociale și a cetățeniei europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom avea votul mâine. Nu cred că mai sunt multe de adăugat față de intervențiile pe care le-am ascultat. M-a surprins pentru că în amendamentele pe care le-am primit se vede care este domeniul de aplicare al acestei comunicări din octombrie a Comisiei și chestiunea, de exemplu, a directivei referitoare la tulburările uh, musculare și scheletice, am așteptat uh, de întregul acestui mandat uh, să avem uh, știri în acest sens și nu se spune nimic, dar oricum mă voi ocupa de această problemă personal. Mâine avem votul și sper să transmitem un mesaj clar Comisiei Jurii. Încheiem dezbaterea la acest punct și trecem la punctul 9. Dau cuvântul domnului Gutierrez Prieto. E vorba de prezentarea celor 30 de amendamente care au fost depuse la acest raport din proprie inițiativă, raport pentru aviz pentru Comisia ECON, referitor la finanțarea pe termen lung a economiei europene. Vă rog. Sí, gracias, Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc colegilor mei pentru amendamentele care au corectat câteva aspecte ale proiectului original și care completează textul original. Vom încerca să ajungem la un compromis, dar indiferent de compromisurile la care vom ajunge, aș vrea să vă prezint câteva idei esențiale care au apărut de-a lungul negocierilor și să fac și câteva clarificări. În primul rând, Dorința de a avea un mediu favorabil pentru angajamentele pe termen lung, așa cum se arată în acest raport și în amendamentele care au fost prezentate, noi considerăm că aceasta duce la o creștere a stabilității piețelor financiare. Această finanțare pe termen lung poate reduce în mod considerabil costurile companiilor și, prin urmare, facilitează crearea de locuri de muncă. Pe de altă parte, acest raport mizează pe această finanțare pe termen lung, dar asta nu înseamnă că am fi opuși finanțării pe termen scurt, ci din potrivă. Pentru noi, faptul că mizăm pe o astfel de finanțare nu face decât să corecteze una dintre cele mai mari greșeli din ultimele decenii, și anume faptul că s-a mizat pe operațiunile financiare pe termen scurt și chiar foarte scurt, lucru care a favorizată economia speculativă și nu economia reală, productivă. Noi considerăm că aceste investiții, o astfel de finanțare pe termen lung, oferă mai mare stabilitate și din punctul de vedere al autorităților publice responsabile, este un element esențial. Iată de ce Amendamentul 12 al doamnei Castex ni se pare esențial pentru că acolo se reamintesc uh, provocările pe care le avem în UE pe termen mediu în ceea ce privește procesul de industrializare, digitalizare, economie și așa mai departe. Se arată că um, această finanțare trebuie să fie un obiectiv prioritar al Uniunii Europene și că noile mecanisme de finanțare și reglementarea lor trebuie să țină cont de acest tip de investiții. Se introduce practic un nou alineat și anume cel referitor la politica concurențială a Uniunii Europene, care nu trebuie să frâneze astfel de politici și stimulii necesari pentru promovarea lor. Amendamentele care îmbunătățesc textul original în ceea ce privește finanțarea sau lipsa de finanțare pentru IMM-urile europene. E vorba aici nu doar de divergența în ceea ce privește accesul la creditele tradiționale, pentru că există o diferență de 3 până la 6 puncte în funcție de statul membru în care se cere acest credit, ci și pentru că la ora actuală IMM-urile practic nu au acces la sistemul de finanțare alternativă și practic 80-90% din capitalul disponibil este doar pentru marile companii. Aceasta este principala diferență care există atunci când vorbim de finanțarea pe termen lung pentru anumite regiuni europene. Salutăm de asemenea amendamentele care propun soluții în acest sens. Acest lucru este esențial pentru a scădea dependența acestor IMM-uri față de sistemul bancar. 70% din finanțarea obținută depinde de sistemul de credite tradiționale și credem că este un procentaj prea mare care ar trebui să se reducă. Pe de altă parte, aceste mecanisme de finanțare ar trebui să fie utilizate și uh, pentru rezolvarea datoriilor care nu au fost plătite până acum. Aș vrea, pe de altă parte, să se crească coordonarea între politicile europene între statele membre și Comisia ar trebui să vadă care sunt marjele de manevră existentă pentru coordonarea politicilor între statele membre. Cred deci că avem un punct de plecare foarte bun pentru a ajunge la un raport excelent și cred că amendamentele prezentate subliniază elemente prioritare pe care le-am introdus într-un fel sau altul în raportul original și, prin urmare, cred că vom ajunge la un consens mare înaintea votului. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mulțumesc foarte frumos. Satie Saia. Cred că o înlocuiește, nu, îl înlocuiește pe domnul Ungareno, raportor din umbră de la PPE, și apoi Filip Benia, dar mai întâi doamna Esa are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, în numele colegului meu, Engararo. Aș vrea să vă spun Domnul Ungureanu, raportorul nostru din umbră, dorește să sublinieze câteva aspecte în ce privește acest aviz. Este poate unul dintre cele mai importante avize pe care Comisia noastră le-a redactat în ultimul timp. Tocmai pentru a vorbi așa cum se cuvine despre redresarea economică și despre importanța investițiilor. Numai așa putem să ajungem la o relansare a economiei uh, în mod durabil. În ce privește cele 13 amendamente care au fost depuse o mare parte uh, vorbesc despre uh, investiții pe termen lung, strategie pentru IMM-uri, dezvoltarea băncilor de investiții destinate mai ales IMM-urilor, implicarea Băncii Europene de Investiții și investiții în uh, um, active mobile și imobile, cooperare mai bună între politicile naționale de, um, um, financiare și pentru a ne proteja angajații, trebuie mai întâi să creăm un mediu adecvat de afaceri și un mediu economic care să le permită să își găsească un loc de muncă sau să-și mențină Dintre toate amendamentele depuse, o serie întreagă, cum spuneam, se concentrează pe aceleași subiecte și de aceea domnul Ungureanu este sigur că se va ajunge ușor la o înțelegere între grupurile noastre politice. Vă mulțumesc în numele dumnealui. Filip Benia are cuvântul acum. Da? Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că acest proiect de aviz din partea domnului raportor este cât se poate de cuprinzător. Sunt în mare parte de acord cu ideile principale și am depus deja mai multe amendamente. Trebuie să ne concentrăm pe avantajele pe care le prezintă investiția pe termen mai degrabă decât să insistăm prea mult pe uh, dezavantajele investiției pe termen scurt. Investitorii au nevoie de o perspectivă pe termen lung și foarte lung și eu am depus amendamente în acest sens. La liniatul 1, eu cred că este mai bine să ne concentrăm asupra obiectivelor și a beneficiilor în ce privește investițiile pe termen lung. Așa cum am mai spus, eu cred că trebuie să menționăm rolul pe care joacă formele inovatoare de investiții pentru că este în uh, interesul angajaților și a cetățenilor în general. Am mai depus un amendament ca să se uh, elimine trimiterea la piața imobiliară. Înțeleg care este perspectiva raportului nostru, care este spaniol în această privință, însă e mai bine să vorbim despre aceste bule în general și nu numai despre cea imobiliară pentru că au existat asemenea bule speculative în mai multe părți ale Europei. Și nu pot să spun că nu se obține deloc creștere economică în momentul în care se creează o asemenea uh, bulă și de asemenea nu cred că trebuie eliminate uh, finanțările pentru asemenea proiecte, adică proiectele imobiliare. Mulțumesc frumos pentru atenție, în rest sunt de acord cu domnul raportor. Vă mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Nu, cred că domn doamna Esaia va spune domnului Ungureanu cum s-au desfășurat discuțiile. Președinta, întreabă din nou dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul. Nu. Domnul raportor dorește din nou să ia cuvântul? Vă rog. Sí, gracias, presidenta. Simple... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc celor doi colegi pentru comentariile făcute. Așa cum s-a arătat în cele două intervenții, suntem de acord cu faptul și așa cum arăta prima noastră colegă, suntem de acord cu faptul că e nevoie de finanțare în afara sistemului bancar. Există uh, un sistem tradițional de credite care este exagerat și așa cum arăta și domnul Menoa dacă suntem inovatori, dacă găsim soluții noi în mecanismele propuse în cadrul Uniunii Europene, toate acestea ar putea asigura o diferență față de ce se întâmplă în unele regiuni ale lumii. Avem uh, și probleme specifice în ceea ce privește sectorul imobiliar. Din punctul meu de vedere, nu e vorba neapărat de o problemă spaniolă, deși e clar că în Spania a existat această bulă imobiliară, dar nu numai acolo. Și în alte regiuni ale Uniunii Europene și în alte regiuni economice ale lumii s-a întâmplat același lucru. Și făceam acea referință la sectorul imobiliar ținând cont și de locuințele sociale, pentru că considerăm că putem aduce această creștere durabilă tocmai prin uh, un astfel de proces. Până la urmă e vorba de o diferență de nuanță și amendamentul prezentat este unul foarte constructiv, așa că putem fi de acord cu majoritatea amendamentelor prezentate. Mulțumesc încă o dată intervențiilor anterioare și mulțumesc pentru amendamentele care îmbunătățesc acest text. Mulțumesc! Euh, Mulțumesc. Vom examina eventualele amendamente de compromis pe data de 5 decembrie și vom vota avizul pe data de 9, iar Comisia ECON va vota pe 20 ianuarie. Am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul, punctul 10, unde dau din nou cuvântul lui Martin Kastler ca să ne prezinte cele 27 de amendamente ce au fost depuse pentru proiectul său de aviz destinat Comisiei IMCO despre Solvid. Domnule raportor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Am să fiu foarte succint, doamna președinte. Mulțumesc colegilor care au depus amendamente. 27, așa cum ați spus și dumneavoastră. Nu există cine știe ce divergențe de opinie. Există, ca să spun așa, 3-4 grupuri. În primul rând, mobilitatea lucrătorilor pe piața internă, restricțiile de care suferă anumite categorii de lucrători, și faptul că prin intermediul sorbiți ar putea um, găsi soluții și de asemenea în ce privește drepturile la pensii și sistemul de securitate socială în general. Cum putem, uh, datorită rețelei Solvit, să soluționăm litigiile în domeniul uh, securității sociale? Este un instrument uh, de care se cetățenii europeni se folosesc foarte puțin, nu este suficient de bine cunoscut și cred că va trebui să îi facem mai multă reclamă. Trebuie de asemenea să îmbunătățim uh, comunicarea. Un coleg a spus că în cadrul anului european al cetățenilor europeni ar trebui să promovăm mai mult acest instrument. Cred că am putea ajunge la 3 sau 4 compromisuri și am să pot să țin cont de părerile tuturor grupurilor politice. Per ansamblu, pot să afirm că, datorită acestui proiect de aviz, vom putea să promovăm Solvit și să încurajăm o folosire mai frecventă a acestuia, mai ales, de exemplu, pentru drepturile lucrătorilor detașați. Rămân în continuare toate aceste dificultăți, deopște dumpingul social, pentru care Solvit ar putea să se dovedească eficient. Ar fi bine dacă am găsit o cale de a facem mai multă reclamă rețelei Solvit ca să oferim cetățenilor uh, această posibilitate de a se folosi de Solvit mai degrabă de a se adresa imediat tribunalelor. Mulțumesc! Dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Baldachino. Altcineva? Domnul Benian. Doamna Baldachino, da. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Pot să spun precum raportorul, că suntem de acord cu majoritatea amendamentelor care au fost depuse. Multe dintre acestea vor permite o mai bună promovare a rețelei Solvit pe internet și datorită creării unor hiperlinkuri cu alte portaluri europene. Și va fi foarte bine dacă va exista o legătură directă între portalurile uh, de securitate socială din diferitele state membre și Solvit, pentru că așa cetățenii obișnuiți vor putea să se folosească de Solvit. Trebuie să sprijinim această idee. Și în plus acest serviciu trebuie să devină mai vizibil. Numai așa va putea să funcționeze mai bine. Mi se pare de asemenea interesantă următoarea sugestie, și anume ca statele membre să uh, creeze niște antene solvit pe plan local. Iată o altă cale prin care cetățenii vor putea să uh, uh, aibă mai ușor acces la solvit. Trebuie să fim siguri că uh, chiar și atunci când se încearcă soluționarea unei probleme prin rețeaua Solvit, ea este în același timp tratată și la nivel național. Avem nevoie de un compromis apropo de ceea ce a spus uh, domnul raportor, munca transfrontalieră. Există anumite aspecte care necesită mai multă atenție tocmai cele de natură transfrontaliere, pentru că noi credem că nu ar trebui să existe niciun fel de discriminare. Atât uh, site-ul cât și întreaga rețea ar trebui să fie accesibile și pentru persoanele cu dizabilități. Cred că vom putea ajunge la o înțelegere privitor la solvit și modalitățile prin care putem să îmbunătățim funcționarea sa în interesul tuturor cetățenilor. Mulțumesc, Filip Beniu. Vă mulțumesc. Vorbesc în numele uh, lui Marian Harkin, care se scuză deoarece nu putea să fie prezentă astăzi aici. Dumnezeu ei mulțumește raportorului pentru munca depusă, este de acord cu mare parte dintre amendamente, salută amendamentele doamnei Maldachino, mai ales cu privire la accesibilitate, vizibilitate și finanțarea centrelor Solvit. Este de asemenea cu amendamentele doamnei Papadopoulou în ce privește o abordare paneuropeană a Solvit și în ce privește uh, um, soluționarea uh, uh, litigiilor transfrontaliere prin intermediul rețelei Solvit. Și de asemenea este de acord cu toate amendamentele care vor permite o mai mare vizibilitate pentru rețeaua Solvit și o mai bună informare a cetățenilor. Marian este de asemenea de acord cu amendamentele doamnei Isloveschi și anume că trebuie să se facă o legătură între Solvit și um, instanțele care soluționează problema în final este de asemenea de acord cu amendamentele domnului Boulan și așteaptă cu nerăbdare să lucreze cu raportorul și raportorii din umbră ca să se ajungă la compromisuri. Mulțumesc. Domnule Casel, doriți să luați din nou cuvântul? Da? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați făcut toate aceste propuneri uh, așa cu viteza luminii. Uh, vorbesc, bineînțeles, despre ultima intervenție. În ce privește vizibilitatea Solvit, este foarte adevărat. Mulți cetățeni nu știu că există această rețea și această modalitate de soluționare a litigilor și în propria mea circumscripție electorală am încercat să-i fac reclamă și le-am spus uh, cetățenilor să-l folosească și pentru unii chiar a funcționat. Există un punct pe care l-am evocat în proiectul de aviz. Această inițiativă ar trebui să fie descentralizată. De asemenea, la nivel regional, uh, sau mă rog, în general pe plan local, ar fi nevoie să existe o um, cale de acces către acest sistem cetățenilor trebuie să le fie mai ușor să-l folosească. Și mulțumesc uh, uh, și uh, colegilor mei raportori din umbră. Mulțumesc! Vom examina amendamentele de compromis pe 17 decembrie și le vom vota în aceeași zi, probabil. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și ajungem la punctul 12. îi dau cuvântul lui Phil Beniu, care ne va prezenta cele 22 de amendamente de compromis care au fost depuse la proiectul său de aviz destinat Comisiei ECOM despre participarea financiară a angajaților la veniturile întreprinderilor și cedez doamnei Schröter uh, președinția Comisiei. Mulțumesc. Uh, Yes, uh, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte am avut o primă reuniune a coordonatorilor din umbră săptămâna trecută, mai avem încă una mâine. O să vă trimitem în această seară compromisurile actualizate pentru pregătirea ședinței de mâine. Uh, sper că vor fi gata, le-am verificat în urmă cu o oră. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru această primă reuniune a raportorilor din umbră foarte constructivă. Am acoperit toate amendamentele de compromis într-un timp record și uh, am ținut cont de preocupările colegilor, ceea ce se va reflecta și în uh, amendamentele de compromis actualizate. O să mă refer doar la câteva dintre ele, pentru că majoritatea lor uh, au fost uh, ușor de rezolvat, de soluționat. Cu toții am fost de acord cu formularea. Am primit două propuneri de formulare de la socialiști la compromisurile T și V, sprijinite către, către vers. Le-am preluat cu o schimbare la compromisul T. Cred că aici formularea ar trebui să, ră, să rămână invite the worker, să îi invite pe lucrători, în cazul în care nu vor, decât uh, să fie forțați. Și astfel lucrătorii pot alege uh, și pot, uh, de exemplu, să opteze și să nu fie implicați în uh, managementul întreprinderii. Mai există compromisuri la care cred că mai avem nevoie de mai mult timp și aștept uh, reacțiile colegilor. Cel mai important e o parte din regimul 29 am înțeles de la început că anumiți deputați nu vor sprijini acest, uh, această parte, deci am încercat să diluez uh, formularea astfel încât uh, să ajungem la un compromis. Sper ca și colegii să dea dovadă de spirit de compromis și aștept până răbdare ședința de mâine. Bun. Evelyn Dregner, acum următoarea vorbitoare, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi mulțumesc raportorului. Da, într-adevăr, a lucrat în spirit foarte constructiv și eu vorbi foarte pe scurt. Ne-a spus că problema cea mai mare e regimul 29 la uh, început am fost foarte entuziasmați în legătură cu posibilitățile pe viitor și uh, după aceea, retroactiv, ne-am dat seama că realitatea este puțin mai uh, tristă. Deci regimul 29 a, deveni, a, a fost restrâns. Așteptăm în orice caz să cooperăm. Deocamdată formularea actuală nu ni se pare foarte inspirată Uh, această idee a regimului 29 nu va uh, uh, primi sprijinul nostru dacă nu se schimbă. Deocamdată, deci formularea nu ne convine, dar în orice caz sperăm ca uh, săptămâna viitoare uh, să ajungem la un compromis. Săptămâna trecută, așa cum a spus domnul uh, Benion, am trimis texte la compromisele V și T. Mulțumesc foarte mult pentru reacție. Într-adevăr, se pare că propunerile noastre au fost preluate și apoi observație la o propunere de compromis la amendamentele doamnei Izaia, Uh, în care uh, să înlocuim amendamentele 24 uh, și 25. Aici mai există un compromis și o să citesc în limba engleză. E o formulare pe care eu nu o sprijin și aș dori să spun foarte clar, se spune consideră că aceste efecte pot să fie sporite printr-o, prin instituții Uh, stabile uh, și prin implicarea lucrătorilor și continuă necessarily have specialist skills in the executive sphere or in enhancing intercompany competition. Ich erwähne das deshalb besonders. Să menționez că e foarte importantă această formulare pentru că nu e vorba doar de lucrători care trebuie să aibă sau să nu aibă calificările necesare. Nu e vorba despre ei dar adesea e și uh, e vorba și de angajatori. Bineînțeles că adesea există angajați care au aceste competențe, dar în orice caz nu cred că trebuie să lăsăm impresia că e o uh, prevedere care ar trebui să fie, se aplice atât lucrătorilor cât și angajaților. Următorul vorbitor și eu Aș dori să-i mulțumesc raportorului în numele grupului meu și aș dori să mă refer la câteva aspecte. Regimul 29, în primul rând. Eu nu cred că putem să renunțăm la el. putem să-l vedem uh, ca pe un exemplu de cele mai bune practici și poate chiar pe viitor. Deci acest uh, regim voluntar pentru companii, dacă doresc să uh, opteze pentru el, sprijinim această propunere. Și dacă nu, atunci poate că ar fi bine să facă o trimitere în baza responsabilității sociale a întreprinderilor dar, încă o dată, aș dori să-i mulțumesc lui Bill pentru spiritul constructiv. Mulțumesc, nu mai s-a mai, mai scris nimeni la cuvânt, deci are cuvântul Phil pentru concluzii. Mulțumesc! Am doar un comentariu pe care aș dori să-l fac în atenția doamnei Regner. Atunci când vorbește despre reformulare, dacă citiți textul, vă dați seama că această parte a fost, această teză a fost deja reformulată în legătură cu competențele relevante. Sper ca, după ce veți fi citit textul, să fiți de acord cu el. Și, cu siguranță, nu doresc să renunțăm Uh, cu desăvârșirile la regimul 29, cred că ar trebui să ne gândim la el uh, la modul general, de exemplu, uh, să ne gândim la aceste companii, la aceste societăți care doresc să um, activeze transfrontalier. Și această idee de bune practici, schimb de bune practici, figurează în textul meu. Ce mă îngrijorează e să nu renunțăm toate, la toate aceste bune practici, tocmai făcând trimitere la regimul 29. Deci, uh, poate că ar fi bine ca cele trei grupuri care, nu toate uh, cele trei grupuri, dar cele trei grupuri care s-au uh, uh implicat în dezbatere să um, ajungă la un uh, compromis pe care să-l putem sprijini cu toții. Dacă nu vom reuși mâine, um, va, um, va fi păcat, dar eu sper că mâine să ajungem la un compromis. Da, și eu împărtășesc aceste speranțe, respectiv să se poată ajunge la o poziție comună. Aș dori să mai spun doar că încă mai avem timp, pentru că votul pentru acest raport nu este mâine, ci în 5 decembrie, ceea ce înseamnă că încă mai aveți timp la dispoziție uh, pentru a ajunge la o poziție comună. Uh, iar votul la plenară va avea loc probabil în ianuarie sau în uh, februarie, deci finalizăm și cu acest punct. Și acum mai avem punctul 13, Aici nu avem nimic. Ă, reuniunea de mâine ă, a fost, ă, deci punctul 13 a fost amânat pe mâine. Raportorul a fost de acord cu această propunere. El va fi discutat mâine înainte de pauza de prânz, deci astăzi putem încheia ședința din această seară. O seară bună, mulțumesc!